Domnul Guruțo, reprezentantul curții, este alături de noi. Domnul Tacula, în calitate de raportor, vă rog, aveți cuvântul. Eh, dear Madam Chair. Stimată doamnă președintă, stimați membri ai Comisiei pentru Control Bugetar din Parlamentul European, aș dori să mulțumesc Comisiei pentru invitația de a prezenta raportul special al Curții privind intervenția Comisiei în criza financiară din Grecia. Este o plăcere să fiu astăzi aici și să vă prezint concluziile activității noastre. Raportul acesta face parte dintr-un set de audituri efectuate recent de curte în domeniul guvernanței economice financiare UE și în special anul trecut am publicat un raport privind modul în care Comisia a gestionat programele de gestionare crizei în Irlanda, Portugalia, Finlanda, Bulgaria și România. Am uh, publicat de asemenea un raport referitor la asistența tehnică acordată Greciei și coordonat de comisie. Programele care se derulează acum în Grecia de 8 ani au încercat să creeze un cadru financiar și economic sănătos și stabil și să re aducă la nivel de plutire capacitatea financiară a țării, care să se poată finanța pe piața financiară. Am încercat să vedem dacă modul în care Comisia a gestionat programele a fost unul bun și am verificat dacă aranjamentele necesare au fost stabilite de către Comisie pentru gestionarea programelor și dacă au fost create condiții necesare care apoi să fie implementate. Am încercat de asemenea să vedem dacă programele și-au atins principalele obiective. Pentru al treilea program, care este încă în curs de rulare, ne-am axat doar pe structură. Prin urmare, uh, trebuie să vă spun că n-am examinat acțiunile FMI sau ISM și nici nu am analizat, nu am uh, studiat acțiunile autorităților grecești. În ceea ce privește Banca Centrală Europeană, am încercat să audităm eficiența operațională a gestionării implicării sale în programe. Documentele pe care le-am primit de la bănci s-au dovedit a fi insuficiente pentru a ne uh, desfășura activitatea de audit, dat fiind că BCE-ul uh, trebuie să ne ofere informații pentru a, a stabili care este rolul a, autorităților în gestionarea crizei. Deci am avut o limitare a sferei de acțiune. Stimați membri, aș dori să vă atrag atenția asupra părții, primei părți a raportului, unde uh, ne-am prezentat informațiile referitoare la modul în care Comisia a gestionat acest program. De exemplu, am constatat că există anumite presupuneri, anumite ipoteze în modelele macroeconomice care nu erau fundamentate. Într-un alt exemplu, am constatat că documentele însoțitoare pentru monitorizarea vizitelor erau întemeiate. Am fi vrut să facem același gen de analiză și în ceea ce privește activitatea BCE-ului, însă banca nu ne-a permis acest lucru. Dați-mi voie să vă reamintesc că ne-am confruntat cu o situație similară în raportul pe care l-am publicat anul trecut pentru mecanismul unic de supraveghere. Banca ne-a furnizat și cu acea ocazie foarte puține din informațiile pe care le-am solicitat pentru audit. Și acum o să vă fac o scurtă prezentare a principalelor concluziilor din raport. Inițial, primele programe au fost elaborate în condiții de urgență și gestionarea tuturor celor trei programe a, a fost influențată de incertitudini politice și economice. A fost nevoie de aproape un an pentru comisie, pentru a avea procedurile din partea comisiei. Inițial, au fost stabilite anumite condiții, însă uh, e adevărat că structura acestor programe s-a îmbunătățit în timp. Condițiile nu au fost uh, plasate într-o strategie mai amplă pentru Grecia, care să permită prelungirea acestora și după încheierea programelor. În ceea ce privește ipotezele macroeconomice, uh, considerăm că ele sunt consecvente și actualizate la nivel intern și sunt întemeiate, dar nu există aranjamente de testare formalizate. Prin urmare, s-a subestimat amploarea crizei economice în Grecia, deși Comisia a acționat alături de alte organizații internaționale în acest sens. Trebuie să subliniem de asemenea că a existat o bază solidă pentru monitorizarea implementării măsurilor de către autoritățile grecești la nivelul Comisiei. Cooperarea cu alți parteneri a fost eficientă în ciuda aranjamentelor instituționale complexe care n-au fost suficient de oficializate pentru a oferi transparență în ceea ce privește rolul și răspunderile partenerilor. După cum știți, programul a inclus reforme structurale într-o gamă largă de domenii care acoperă aproape toate funcțiile statului, guvernului grecesc. Când am evaluat structura și implementarea acestor reforme, ne-am axat pe patru domenii politice esențiale. Domeniul fiscal, administrația publică, piața muncii și sectorul financiar. În partea a doua a raportului există o serie de observații legate de aceste domenii. În ultima secțiune a raportului ne-am axat pe obiectivele specifice ale programelor și am conchis că acestea au fost respectate într-o anumită măsură, în parte datorită instabilității politice și economice din țară în perioada respectivă. În primul rând, aceste programe au promovat reforma și uh, au ajutat ca Grecia să nu ajungă la imposibilitatea de plată. Însă capacitatea țării de a se finanța uh, pe piețele financiare fără sprijin extern uh, este în continuare neclară. Procesul acesta a dus la consolidare fiscală și a asigurat stabilitate financiară pe termen scurt. Sectorul financiar a fost uh, restructurat semnificativ, dar cu costuri destul de consistente. Ce recomandăm în final? Raportul subliniază un set de 11 recomandări care vizează îmbunătățirea modului în care Comisia va gestiona posibilele programe de asistență viitoare. Recomandăm în special o îmbunătățire a procedurilor generale ale Comisiei pentru structurarea programelor, inclusiv clarificarea rolului partenerilor. Ar trebui să se acorde prioritate unor condiții care să garanteze eficiență și care să se regăsească într-o strategie mai amplă pentru țară, luând în considerare în același timp capacitatea administrativă a statului membru. De asemenea, ar trebui să aibă în vedere și lipsele de date și să uh, există o mai bună fundamentare a calculelor economice. Considerăm că programele trebuie să fie supuse unei evaluări, cel puțin măcar după ce au fost finalizate, și recomandăm Comisiei să analizeze sprijinul primit și cadrul de supraveghere adecvat pentru perioada post-program, luând în considerare și nevoile de finanțare ale țării. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție și vă stau la dispoziție pentru întrebări. Ja, vielen Dank. Ich habe mir den Bericht gleich nach der Veröffentlichung ange M-am uitat și eu la raport imediat după publicare și am mai mult decât o întrebare. Raportorul nostru este domnul Tacula și dau cuvântul acum. Thank you. Thank you, Mulțumesc, doamnă președintă. Vreau să mulțumesc Curții de Conturi pentru acest raport, care într-adevăr ne arată că e nevoie de o mai mare atenție acordată subiectului. Există o serie elemente care trebuie discutate în detaliu pentru a avea o imagine de ansamblu clară asupra întregii situații. Poate că nu e nevoie să subliniem că acest raport se axează pe o entitate foarte mare și că majoritatea problemelor sunt eh, deja specificate în raport. În primul rând, asistența financiară acordată Greciei nu a fost acordată doar de Comisie, ci și de Banca Centrală Europeană, de EMF și, în plus, nu Comisia a hotărât uh, programul în ceea ce privește Uniunea Europeană, ci statele membre. Comisia a acționat doar în calitate de uh, manager, de gestionar al programelor de finanțare. Raportul se referă la Troica, ce a gestionat programul, arătând că ECA are autoritatea de a audita doar una dintre aceste instituții. Acesta a fost și motivul pentru care BCE-ul nu a prezentat documentele necesare pentru auditare. Această chestiune legată de competențe este o dezbatere absolut nouă și cred că ar trebui să fie tranșată în caz în care mai oferă, apar astfel de situații în viitor. E regretabil faptul că ECA nu a putut avea toate datele referitoare la această situație. Poate Curtea de Corturi ar putea să clarifice un pic lucrurile în acest sens. Un Alt punct uh, din raport, bine prezentat, a fost situația politică din Grecia în momentul în care s-au derulat programele de finanțare. Acestea sunt detalii care nu pot fi trecute cu vederea, fiindcă au impact asupra implementării globale a programelor legate de reformele planificate în diferitele sectoare. În imaginea 1 din raport Curtea de conturi a arătat rata dobânzii obligațiunilor grecești alături de restul evenimentelor politice și uh, a programelor europene de, de ajustare, care ne arată că Grecia era implicată. Din, din fericire, uh, cred că putem vorbi acum de o direcție mai optimistă. Aș vrea să știu Uh, care a fost justificarea pentru momentul la care a fost făcut raportul. Aș vrea să invit curtea să ne explice de ce a fost ales acest moment pentru raport. Există un motiv specific pentru care ați ales să-l faceți așa de târziu? Raportul a fost efectuat în mijlocul procesului, dat fiindcă al treilea program e în derulare. Uh, de asemenea, pentru redactarea acestui raport a fost nevoie de trei ani și o perioadă în care multe lucruri se pot schimba. Am și întrebări referitoare la comisie în ceea ce privește actualul program. Cum par uh, să se deruleze lucrurile deocamdată? Vă confruntați cu aceleași probleme sau poate au apărut și unele noi? Și încă un lucru pe care aș vrea să-l aduc în discuție. Uh, din perspectiva Greciei. Cred că ar fi bine să avem și pe cineva care să reprezinte uh, Grecia și să se pronunțe pe acest subiect. Cred că rolul pe care autoritățile grecești l-au jucat în succesul reformei nu poate fi trecut cu vederea. Pe ansamblu, cea mai mare problemă pare să fie lipsa de transparență. Este foarte important ca programele să fie gestionate într-un mod cât mai transparent. Și sigur sperăm că programul actual va fi și ultimul, dar dacă se dovedește că pe viitor e nevoie și de alte problem, programe, cred că elementul cheie de avut în vedere este transparența. Cam atât din partea mea. Ja, vielen Dank. Das sind Vă mulțumesc foarte mult, într-adevăr, întrebări foarte interesante pe care poate să le preia Comisia imediat și Curtea de Conturi de asemenea, pentru ca să le finalizăm. Și după aceea mai dau cuvântul și altor colegi. Vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat uh, cuvântul. Uh, doamnă președinte, stimați membri ai Comisiei de Control Bugetar, Comisia salută acest raport special din partea Curții de conturi. Tocmai cum s-a menționat, acesta acoperă implementarea primelor două programe de stabilitate și de sprijin, dar doar partea de concepere uh, a, a actorului um, program ESM. Ca întotdeauna, Comisia este deschisă să-i se facă um, o analiză constructivă a activităților și salută orice recomandări cu privire la îmbunătățirile ce ar putea fi aduse în partea de concepere și implementare a programelor de asistență financiară. Din acest motiv, Comisia acceptă toate recomandările curții și le va pune în aplicare până la finalul anului 2018. De altfel, multe dintre recomandări deja sunt în curs de implementare în uh, programul actual ESM de stabilitate și sprijin, iar uh, Comisia deja a putut în acest sens să poată să dea reacție, un feedback, după cum s-a putut constata în răspunsurile noastre la anexa um, la raportul uh, curții. Deja acesta ar fi un prim uh, răspuns la întrebarea raportorului. Acum dați-mi voie să vă dau două exemple care să vă ilustreze modul în care uh, punem în aplicare două recomandări. În primul rând, recomandarea numărul doi, în care se spune că Comisia a trebuit să facă o prioritizare mai bună a condițiilor și a măsurilor specifice care sunt necesare urgent pentru a rezolva dezechilibrele Ă, asta pentru a atinge obiectivele programelor. În primul rând vreau să vă reamintesc că înainte să se angajeze la vreo condiție autoritățile um, elene și să semneze un memorandum de înțelegere, fiecare, comisie, în, fiecare condiție în parte este discutată cu autoritățile atât aspectele um, tehnice cât și cele politice, pentru a ne asigura că există o înțelegere comună și uh, detaliată a um, procesului de reformă care trebuie să fie um, uh, urmat și că se asumă răspunderea. Uh, de asemenea, vrem să stabilim um, obiective foarte um, uh, clare și de asemenea se um, produc orientări mai detaliate și apoi sunt uh, detaliate etapele și mijloacele cu care să se implementeze reformele. În acest moment, în uh, programul ESM, am introdus Um, conceptul de key deliverables, um, rezultate cheie, pentru a veni cu niște orientări concrete referitoare la măsurile urgente și pentru a avea o prioritizare corectă. Deci, după cum vedeți, deja am demarat procesul um, de a aplica aceste învățăminte. Apoi, referitor la recomandarea opt în care se spune că Comisia trebuie să aibă un caracter mai sistematic în evaluarea capacității statului membru de punere în aplicare a reformelor și um, nevoile sale de asistență financiară. În acest sens, vreau să vă spun că nu doar că am um, evaluat capacitatea, dar și am adus asistență, am făcut eforturi mari încă de mm, timpuriu pentru a rezolva problemele legate de capacitatea administrativă prin înființarea, de exemplu, a Task Force-ului pentru Grecia. De asemenea, partea de asistență tehnică, aceasta a fost uh, strâns legată cu condițiile din uh, programul uh, ESM în curs, pentru că sprijinul pentru realizarea mai multor reforme din cadrul programului a fost inclus în mod explicit în memorandumul de înțelegere și în interval de trei luni de la crearea programului SM, Comisia a convenit împreună cu autoritățile elene un plan de colaborare uh, juridică pentru a sprijini aceste reforme structurale. Serviciul um, de asistență și sprijin uh, pentru reforme structurale este un Um, o entitate din cadrul Comisiei a furnizat asistență și autorităților elene în toate domeniile de reformă uh, structurală. Deci chiar am făcut mult pe parte de asistență. Așa cum a spus și domnul raportor, vreau să vă reamintesc um, care sunt obiectivele de bază ale programelor de asistență financiară. Acestea vor să furnizeze stabilitate financiară și să restaureze accesul la piețe. Prin uh, conceperea lor, acestea se creează în situații de criză gravă, lucru care, bineînțeles, că a fost uh, cazul în, în situația Greciei. Însă, este foarte important să se țină cont în mod sistematic uh, de contextul economic și politic al fiecărui program de asistență financiară în care s-au luat anumite hotărâri de politici. De, de aceea trebuie să ne aducem aminte de cronologia evenimentelor. Ca o concluzie, aș vrea să vă citez um, declarația de introducere pe care a făcut-o Curtea în declarația de presă în care se spune că programele care au fost convenite pentru Grecia după criza financiară au venit cu stabilitate pe termen scurt, stabilitate financiară și au dus la niște progrese uh, cu privire la progrese, le-au făcut posibile. Mă opresc aici și vă stau la dispoziție dacă aveți alte întrebări. Domnule Tome Muguruza, doreți să luați poziție față de întrebările raportoarei? Vă mulțumesc, doamnă președinte. Domnul raportor a vorbit despre subiecte foarte relevante. Aș vrea să încep cu data publicării raportului și durata acestuia. N-a fost un raport uh, ușor din acest punct de vedere. Am avut uh, cumva un obiectiv mobil. Comisia s-a implicat și în al doilea program care nu s-a uh, Uh, concluzionat și de aceea am vorbit doar despre designul celui de-al treilea program în raportul nostru. Am mai publicat și alte rapoarte legate de acesta. Poate vă amintiți raportul nostru cu privire la programele de sprijin pentru Irlanda, Portugalia, România, Lituania și Ungaria. Și în acest sens, uh, complexitatea programelor pentru Grecia a făcut ca raportul acesta să dureze mult, mai mult. Dar am avut așadar și alte mm, rapoarte cu privire la lecțiile, la învățămintele trase, ca, cu privire la programele din Grecia, cum ar fi raportul cu privire la Task Force-ul pentru Grecia, asistența tehnică pe care a gestionat-o Comisia, pe care a acordat-o Greciei. Și acolo am venit cu o serie de recomandări importante pentru designul uh, programelor de asistență tehnică din viitor. Eu consider că data publicării acestui raport este una potrivită, având în vedere recomandările pe care le-a acceptat Comisia și sperăm că acestea vor uh, servi la conceperea unor noi programe și s-ar putea să fie necesare în viitor, însă, pe de altă parte, acestea deja se folosesc în uh, procesul de follow-up, de monitorizare al programelor aflate în curs. Banca Centrală Europeană. În raport am explicat clar faptul că Comisia împreună cu alte instituții au furnizat asistență tehnică printr-un program care corespunde statelor uh, care sunt finanțate, autorităților elene care se angajează să realizeze reformele analiza noastră, raportul nostru se limitează la uh, comisie. Aceasta este entitatea auditată. Apoi, în ceea ce privește Banca um, Comercială Europeană, noi uh, Curtea de Conturi nu avem puteri de audit în ceea ce privește mecanismul de stabilitate. Iar cu banca avem niște competențe limitate care se referă doar la eficiența operativă a BCE. Chiar și în acest context, în cadrul acestor competențe de audit limitate, um, noi n-am reușit uh, să ne încheiem uh, sarcina. Ne îngrijează mult acest lucru, pentru că nu e prima oară când ne confruntăm cu Um, dificultăți aici. Am mai avut și raportul în ceea ce privește mecanismul unic de supraveghere bancară. Și acolo am avut greutăți și noi, cei de la Curtea de Conturi, suntem în curs, în, curs de, în curs de examinare foarte atentă a modalităților în care am putea să procedăm în, în viitor, în ceea ce privește BCE, cum să deblocăm situația aceasta și, eventual, dacă va fi necesar, cum să ne apărăm dreptul de a face audit, care sunt competențe pe care ni le-a acordat tratatul. Iar părțile interesate, opinia publică, Parlamentul, trebuie să aibă o idee cu privire la eficiența operativă a BCE. Autoritățile elene sunt complet în afara câmpului nostru de audit, iar în raport am specificat și faptul că instabilitatea politică a avut și ea un efect uh, însemnat asupra modului cum ne-am îndeplinit, cum s-au îndeplinit um, obiectivele programului, faptul că cel de-al doilea um, program nu s-a încheiat așa cum uh, ar fi trebuit din cauza problemelor politice. Acest lucru este menționat în raport. De asemenea, când vorbim despre domeniul de aplicare a raportului nostru, aș dori acum să mulțumesc pentru cooperarea pe care ne-au um, arătat-o serviciile comisiei. Ni s-a părut că a fost vorba de transparență în modul cum au gestionat programe foarte complexe. Am avut acces la proceduri interne, la foi de calcul ale comisiei și de câteva ori uh, serviciile noastre a trebuit să lucreze foarte rapid sub presiune din cauza circumstanțelor programului, am găsit mecanisme de cooperare. Această vedere din interior asupra procedurilor interne a avut un rol important în ceea ce privește eficiența operativă. Dar în ceea ce privește BCE, n-am putut să avem această vedere din interior. Uh, și n-am putut să evaluăm eficiența operativă. În ceea ce privește cooperarea între părțile care au contribuit la program, noi am repetat um, recomandarea pe care am făcut-o și în uh, alte rapoarte anterioare, și anume că în viitor ar trebui să uh, se încerce o formalizare, să se facă o, o cooperare clară, cu împărțirea clară a răspunderilor, astfel încât să se faciliteze um, tragerea la răspundere și transparența. Pentru că a mai fost și femei și um, Banca Centrală Europeană și Comisia, deci uh, trebuia să existe mai multă transparență. Asta vreau să spun acum. Mulțumesc foarte mult. Avem cinci membri din comisie și trei colegi eleni care nu sunt membri în comisie, dar care vor să ia poziție și sunt pe ordinea de zi, sunt pe lista de vorbitori. Eu propun două minute pentru toată lumea și adică pentru fiecare și dacă nu, indiferent ce se întâmplă la 15.30, trebuie să închid uh, reuniunea pentru că începe trilogul. Începe domnul Stehovski, vă rog. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Știți că eu uh, întotdeauna respect ceea ce spuneți dumneavoastră, dar să spun tot ce vreau să spun în două minute despre acest raport mi se pare absolut nereușit, dar o să încerc. Știți că dumneavoastră vă bucurați de respectul meu uh, complet. În direcția Greciei aș spune că trebuie să constatăm că prima idee de la care trebuie să plecăm este că toate programele trebuie mai întâi să fie analizate după momentul când au fost stabilite și create. Trebuie în același timp însă să menționăm că și felul în care a fost uh, elaborat programul pe termen lung influențează în același timp uh, Grecia pe termen lung. De exemplu, din 2009-2015 au avut loc alegeri de șase ori și s-a ajuns chiar la o schimbare a guvernului și fără susținerea financiară a Uniunii Europene, uh, ar fi fost imposibil. S-au început reforme fiscale și reforme și măsuri uh, structurale, însă nu au fost puse în aplicare complet. La astfel de modificări politice e evident că implementarea acestor programe nu poate să fie eficiente. Am încercat să Uh, analizăm exact felul în care această eficiență nu a fost la uh, un nivel maxim și ne-am gândit și la măsurile constructive pe care ar trebui să le ia Grecia. Am ajuns la concluzia că a existat o coordonare foarte proastă între măsurile de program mai ales în legătură cu rezultatul pe care acestea l-au adus. Permiteți-mi, vă rog frumos, să las la o parte de jumătate din discursul pe care l-aveam pregătit și să trec direct la întrebări. Nu înțeleg de ce relațiile acestea sunt numai informale și de ce nu s-a ajuns de mult deja la o clară delimitare a competențelor și de ce nu există mm, măsuri și uh, etape foarte clar prevăzute. De ce nu poate Comisia să ne explice așa ceva? S-ar putea ca, de exemplu, Grecia să fie intrat într-o, într-o criză din nou, dar am vrea, să știe, da, am vrea să știm dacă este așa. Domnul Pirinski are cuvântul acum, vă rog. Domnule Pirinski, vă rog, aveți cuvântul. Mulțumesc, Vă mulțumesc. Două minute pentru mine e în regulă, pentru că am doar două întrebări. Prima întrebare are legătură cu ceva ce am găsit în raport și anume că comisia a fost condusă politic de către Eurogrup în deciziile pe care le-a luat Eurogrupul, Comisia după aceea a urmat cu ceea ce a decis. Deci aș vrea să continui cu o întrebare și către dumneavoastră și către Curtea de Conturi. În ce măsură putem să ne concentrăm numai pe comisie, fără să ținem cont de procesul și contextul în care s-au luat măsurile, care în parte a fost transparent, în parte mai degrabă nu atunci când uh, s-a vorbit despre gestionarea și planificarea și punerea în aplicare a programelor și vreau să știu dacă Comisia este gata să meargă înainte cu instrucțiunile pe care le primește din partea Eurogrupului. A doua întrebare are legătură cu piața muncii. Una din problemele care a fost din ce în ce mai uh, dezbătută a fost restabilirea um, plângerilor colective și negocierilor colective. Cred că și specialistul a arătat că ceea ce propunea guvernul elen era um, conform așteptărilor pe care le aveam. A existat însă or, un refuz repetat de a introduce a, uh, negocierile colective uh, ceea ce arată până la urmă o oarecare subiectivitate politică, o fixare uh, pe anumite măsuri fiscale și financiare sub paradigma austerității, ignorând în același timp procesul constructiv pe care l-ar fi adus cu sine uh, negocierile colective și care ar fi redus și din costuri. Deci acestea au fost cele două uh, întrebări pe care le aveam eu în legătură cu dictatul politic al Eurogrupului și de ce negocierile colective nu au fost uh, introduse mai devreme. Mulțumesc! Foarte bine, foarte bine. Ați fost un model. Domnul Maria să are cuvântul acum. Da, mulțumesc, doamnă președinte. O să încerc să respect cele două minute și să spun ceva despre acest subiect. E o temă care deja chinuie Grecia și Europa de mult timp, trei programe de austeritate care au dat greș. 40% din populație trăiește sub uh, pragul sărăciei, uh, șomajul este la 27%, iar salariile au fost reduse cu 40%, ba chiar și pensiile au fost tăiate și mii de IMM-uri au trebuit să-și închidă porțile programul acesta al dumneavoastră, memorandumurile de care vorbiți, uh, au dat greș. De ce? Păi pur și simplu pentru că scopul nu a fost salvarea economiei elene, s-a subliniat și de către domnul Dijsselbloem, s-a dorit uh, salvarea băncilor. Iar uh, băncile franceze, germane și altele au fost salvate, care aveau împrumuturi la băncile elene, Cam 50 de miliarde de euro au fost salvați așadar, dar poporul a fost cel care a fost victimă. El a fost cel care a plătit uh, uh, factura. Nimeni nu-i pasă că bunurile publice au fost distruse. Haideți să vă dau un uh, exemplu. BCE-ul a reușit în PSI să își ex tragă propriile împrumuturi cam 54 de miliarde și astfel a ajuns să scape fără probleme. Și eh, prin reducerea datoriei, IMM-urile, asigurările au fost cele care au plătit. Dar chiar mai mult, pot să vă mai dau un exemplu. Aceste împrumuturi de stat au fost după aceea cumpărate, dar cumpărate la un preț foarte scăzut și apoi trebuie să fie recumpărate la 100% în acest procent. Și Grecia nu are bani și atunci trebuie să împrumute din nou, mai trebuie să intre în alt program de uh, sprijin financiar. Deci E clar că scopul este să se pună sub jug țara noastră și către Comisie vreau să spun că există un conflict de interese, pentru că Comisia a preluat un program de economie, un program uh, de ajustare care de fapt se știe că este greșit. S-au făcut greșeli la multiplicator, s-a arătat că s-a folosit o rețetă greșită și totuși se continuă. Imediat termin, mai am 30 de secunde. Dar nu se acceptă, nu se acceptă că se acționează întotdeauna de fapt în numele uh, Uh, creditorilor și nu ca instituție care trebuie să se gândească la dreptul comun, la binele comun. Și, până la urmă, cine suferă sunt cetățenii eleni. Se stabilesc uh, anumite măsuri care sunt uh, prejudiciare pentru noi. Am terminat, doamnă președinte, aproape. Deci e o comedie care trebuie să-și, să ajungă la sfârșit. Trebuie să acceptăm că Uniunea Europeană are răspundere aici și că poporul elen trebuie să fie despăgubit pentru daunele pe care le-a, le creat Uniunea Europeană acestui popor. Mulțumesc, domnul de Jung. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Raportorul a spus că acesta nu este un raport oarecare, este un raport cât se poate de pertinent și prin task grupul o să mai existe alt raport și eu am spus chiar în reuniunea coordonatorilor deja că nu trebuie să fie numai o scurtă prezentare și că trebuie să avem mai mult timp pentru ca să discutăm așa ceva. Sincer, eu cred că ar fi destulă materie pentru un raport de proprie inițiativă și nu e vorba numai de comisia noastră. Colegii de la Econ la fel consideră și azi dimineața am fost la AFCO, s-a vorbit exact despre drepturile fundamentale și exact despre acest subiect și raportul despre care vorbim aici a fost menționat și la AFCO. Deci eu cred că nu putem să mai scăpăm cu o scurtă prezentare, trebuie să facem mai multe. Apoi, în al doilea rând, ceva ce este relevant și politic. Curtea de conturi spune noi suntem responsabili și să verificăm Banca Centrală Europeană, mai ales în ceea ce privește eficiența operațională. Ceea ce nu s-a întâmplat, BCE-ul nu s-a lăsat uh, supravegheată, nu s-a lăsat uh, analizată și cred că Parlamentul European trebuie să acționeze, trebuie să uh, facă ceva pentru că BCE-ul nu dorește să fie supus acestui control. Comisia este cea care este analizată, celelalți actori, ceilalți actori sunt analizați, dar ei nu. De ce? Trebuie să discutăm despre această problemă. Iar acum, în legătură cu conținutul raportului, eu am mai mulți colegi aici care vor lua cuvântul cu siguranță, colegi greci, dar văd ceea ce se întâmplă de multe ori la comisie și anume că în anumite situații ca acestea există mai multe servicii uh, și acestea nu fac decât să facă fiecare ce dorește. Eu zic că, așa cum spune și Curtea de Conturi, avem nevoie de o abordare mult mai amplă. La primul program s-ar putea să fie o problemă, dar avem mai mult timp și nu există o evaluare socială a consecințelor, care nu, deci nu s-a făcut așa ceva. Ar trebui să se întâmple. Comisia are multă înțelegere pentru uh, raport, am înțeles că trebuie să alege, arătăm înțelegere, dar eu zic că avem nevoie de mult mai mult timp pentru ca să putem să vorbim exact despre subiect. Mulțumesc! Este vorba de o prezentare foarte lungă a curții de conturi despre care vorbim, de obicei o facem în 30 de minute, spune președinte, acum chiar am avut o oră la dispoziție. Nu sunt convinsă că nu este destul, pentru că calitatea argumentelor nu este întotdeauna la înălțime. Bun, acum colegul Fleming are cuvântul. Flanagan. Îmi cer scuze. Sugestia mea este ca să Încem de la început, după ce primim raportul, pentru că avem foarte multe întrebări, dar nu văd nicăieri o referire la fondurile care au intrat în programul ELEN, 250 de miliarde și dacă noi nu suntem conștienți, poate ne interesează să știm că ele au, aceste fonduri au fost folosite foarte eficient de către Uniunea Europeană pentru ca să facă bullying pe, pe guvernul elen, pentru ca să pună presiune și să impună un program de austeritate care s-a dovedit a fi catastrofal pentru cetățeni. De ce nu s-a auditat așa ceva? De ce? Întotdeauna există un motiv complicat de ce oamenii de rând nu pot fi protejați. De ce să nu se facă o, o analiză în detaliu a unde s-au dus acești bani? În Irlanda, de exemplu, am avut 67,5 miliarde de euro în împrumuturi de la Troică care uh, la început au fost uh, da, acordate cu rate enorme de ale dobânzii și la fel s-a întâmplat și după aceea când s-au salvat anumite bănci. Noi știm exact uh, cine a mers, unde au mers acești bani. N-au fost numai băncile irlandeze în situația aceasta, au fost bănci în Uniunea Europeană în general, peste tot. Și deci, unde s-au dus aceste miliarde care au fost acordate sau împrumutate? a existat un studiu făcut de către o universitate germană care a spus că peste 90% a intrat în bănci, mai ales în cazul Irlandei a fost așa și nu numai în cazul uh, Greciei, în Europa, peste tot și în Germania și în Franța. Și câteva extracte din acest raport, citez, numai 5% din uh, banii de împrumut de bailout internațional au fost folosit uh, pentru ca să relanseze economia elenă, să vede în acest studiu. De asemenea, mai puțin de 10 miliarde de euro în Grecia din primele două programe de ajustare au ajuns în unde trebuia, în așa cum spune Școala de Management și Tehnologie Europeană. Deci, și acestea continuă aceste citate. Deci, după părerea mea, e vorba de un raport care nu este decât praf în ochi, 150 de miliarde de euro care nu sunt deloc trasați, nu sunt trasabili și nu se știe exact unde au ajuns. Mi se pare foarte purost că se întâmplă așa. Ca de obicei și întotdeauna avem motive tehnice pentru care nu s-a putut vedea unde s-au dus banii, unde nu se știe adevărul și de ce oamenii sunt uh, pur și simplu bagiocoriți. E foarte complicat, nu-i așa? Mulțumesc! Da, încă doi deputați din partea GUE care nu sunt membri în uh, această comisie. Acum are cuvântul domnul Huntis. Vă rog. Mulțumesc, doamna președinte. Dacă citim raportul, trebuie să spunem că, într-adevăr, situația e cruntă. Când domnul Dijsselbloem, acum uh, puțin timp, a spus că programele uh, au fost create nu pentru solidaritate ci pentru și solidaritate și sprijinul Greciei, ci pentru a rezolva problemele băncilor europene, pentru a salva bănci europene. Iar domnul Oli Ren, și mă adresez aici uh, reprezentanților comisiei, acceptase același lucru în 2014, făcuse astfel de declarații. Deci acum avem acest raport și uh, se pare că există motive tehnice, dar nu e adevărat, sunt motive politice. De fapt, ceea ce se dorește să ni se spună către opinia publică în Europa și în Grecia este că eșecul programelor elene și continuarea Uh, cercului vicios între recesiune, uh, economii, uh, recesiune, politica pieței muncii, toate acestea sunt de vina guvernului elen care nu a respectat reforma pentru că întotdeauna s-a gândit la costurile politice. Dar, după părerea mea, nu este așa. Politica Uniunii Europene este cea care este responsabilă, care însă se dă nevinovată și nu vrea să accepte că de fapt e vorba aici de o problemă politică. Și vreau să fac referire la chestiuni cât se poate de concrete și pentru ca să vă arăt că raportul nu este um, foarte fideli. Deci, doamnelor și domnilor de la Curtea de Conturi, dumneavoastră spuneți că aceste două programe de ajustare, cel puțin primele două, nu au uh, corespuns cu strategia Comisiei. Totuși, strategia Comisiei în domeniul recesiunii în Europa face exact același lucru, cere același lucru de la Franța, de la, de la alte țări, uh, ajustări, uh, tăierea salariilor, uh, alte flexibilizări care se meargă tot în spirala negativă și după aceea mai spuneți același lucru. Spuneți că sistemul bancar din Grecia, care a absorbit 45 de miliarde pentru recapitalizare, a fost ajutat. Asta și spuneți că în momentul în care s-a planificat o uh, reducere a datoriei în același timp. Deci și uh, împrumuturile elene uh, au fost după aceea vândute la băncile el, uh, europene. Vă rog frumos, ne trebuie adevărul. Termin imediat, doamnă președinte. Adevărul îl datorați și îl datorăm noi grecilor și, de asemenea, și opiniei publice. Mulțumesc. Deci vă rog să încheiați, spune președinta, dar numai în Grecia se aplică acest lucru. Mulțumesc, domnul Papadimulis, vă dau cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Curtea de conturi, prin acest raport al său, a făcut o treabă foarte bună, aș spune eu. Spune că au existat ori la nivelul elaborării programului, eșecuri, erori totale în ceea ce privește predicțiile și confirmă și o lipsă de transparență și responsabilitate democratică. Situație ce se perpetuă. Curtea de conturi a ajuns la aceeași concluzie cu domnul Dijsselbloem, care uh, cu câteva săptămâni în urmă a declarat public uh, acest lucru. Mm, domnul Leiserblum a spus, totul a fost făcut pentru bănci. Uh, aș fi preferat să spun asta când era în fruntea Eurogrupului, uh, nu acum, la finele mandatului. Aceste erori de creație, de concepție și aceste greșeli la nivelul predicțiilor reprezintă un preț foarte mare care a fost plătit și nu sunt argumente care trebuie subestimate. Prețul deci a fost uh, plătit de poporul elen. Prețul tuturor acestor uh, predicții greșite este enorm. Astăzi Grecia a început să-și reia drumul către creștere, către reducerea șomajului depășește obiectivele financiare și economice care îi permit un excedent bugetar al doilea an consecutiv, e adevărat, dar există lipsuri și probleme în continuare. Întrebarea mea este pentru Curtea de Conturi, cărora le, le mulțumesc pentru ce au făcut și nu-i acuz deloc. Întrebarea este, ce veți face pentru a vă apăra acest audit în fața BCE-ului care refuză să vă comunice informații și comisiei? Ce veți face pentru a consolida responsabilitatea democratică și transparența, astfel încât uh, să ne asigurăm că Eurogrupul nu hotărăște totul cu ușile închise. Și dumneavoastră, doamnă președintă, veți contribui cu vocea dumneavoastră uh, pentru a cere din partea Parlamentului o mai mare transparență? Domnul Chiarcov, vă rog. În 2016, Împreună cu grupul ALDE și grupul SD am avut o serie de manifestații în care spuneam prost program, prostă comisie, prostă guvernare. Și acum, după 18 luni, iată că uh, primim acest raport foarte critic al Curții de Conturi. 18 luni. Înțelegeți ce au trăit cetățenii în toate aceste 18 luni și ce le spunem? Conform recomandării 3 a Curții de Conturi, dacă strategia de creștere a unei țări Eh, nu poate fi implementată la începutul programului, trebuie totuși ca asta să se întâmple cât mai repede posibil. În cadrul acestui program, Grecia a făcut o mare adaptare economică. Nu știm dacă este viabilă, chiar dacă există excedente primare din 2013, dar nu reușește mm, să lanseze dinamica, eh, deși acest program este considerat a fi o reușită. Trebuie luate măsuri care să favorizeze creșterea. Obiectivul de excedent primar trebuie să fie redus la 2% și asta imediat. Grecia și-a recunoscut greșelile în primele două programe și s-a adaptat. Când va face și Comisia același lucru? Pentru că, iată, în al treilea program avem aceleași greșeli. În încheiere, guvernul și comisia recunosc că există ritmul de creștere mulțumitor în 2017, dar după 8 ani de recesiune, chiar și într-un climat foarte favorabil, Grecia nu prezintă decât mici semne de îmbunătățire. Și e păcat că ne ascundem în spatele acestor ușoare îmbunătățiri în loc să ne asumăm răspunderea. Se vorbește acum de programul 4 care va viza nivelul instituțional pentru a lua măsurile de reforme structurale indispensabile în țara mea. De exemplu, o reformă aprofundată a administrației publice. Mulțumesc, m-am înscris și eu pe listă Sunt membru al Comisiei în grupul de lucru privind asistența financiară pentru Grecia, care însoțește toate aceste eforturi, ca să nu, spun, nu, nu vreau să spun controlează. Câteva cuvinte pentru a mai calma un pic tonul discuției. Întâi de toate, aceste plăți reprezintă uh, sau se bazează pe solidaritatea contribuabililor pentru Grecia. Băncile trebuie să fie protejate pentru că există oameni care au conturi bancare și asta reprezintă până la urmă coloana vertebrală a sistemului nostru economic. Există și mulți, um, multe persoane care au banii în bănci sub formă de economii și când s-a ajuns la controlul capitalurilor, ne-am dat seama că e nevoie de bănci care să funcționeze și legătura cu lansarea de împrumuturi de stat și băncile este... Dați-mi voie să spun că sunt un pic jenată pentru că E vorba totuși despre niște erori ale guvernului grec. Am văzut ce se întâmplă când măsurile nu sunt realizate decât parțial. Vorbim despre greșeli vechi, care sunt dramatice, dar și greșeli mai noi, care ar fi adus la uh, falimentul oricărui stat. Și cred că în acest caz tonul este absolut inadecvat având în vedere solidaritatea europenilor în fața Greciei. Ich glaube, dass der Weg sich inzwischen als richtig erwiesen hat. Und das ist ein interessanter Weg gewesen, wo wir ja auch wenig Erfahrungen hatten. A fost o cale foarte interesantă unde avem mai puțină experiență. În orice caz, eu de obicei nu sunt genul care merg direct pe o soluție, dar cred că să fi ieșit Grecia din euro ar fi fost o decizie în care ar fi avut mult mai multe probleme la ora actuală, ar fi fost o, pro- o problemă cu efect pe termen lung și multe lucruri pe care le-am realizat de atunci n-ar fi putut să fie realizate. Deci eu cred, sincer, că și ca să ajung și la Curtea de Conturi că în ciuda a tot ceea ce nu știam, de exemplu, în 2009 și ceea ce am trebuit întâi să prelucrăm și să înțelegem, la toate aceste lucruri mie mi se pare totuși că am luat deciziile destul de potrivite și că este, de, este remarcabil ce decizii am luat până la urmă această, acest parcurs pe care am mers și care a fost foarte anevoios, eu zic că totuși nu este uh, unul de care trebuie să ne fie rușine. Oricum, totdeauna se poate îmbunătăți situația, dar vreau să rog Comisia să spună și ce părere are. Vă rog. Uh, Mulțumesc foarte mult. Aș vrea să mă refer la două aspecte. În primul rând, structura instituțională. Acest lucru a fost menționat de mai multe ori. Comisia este singurul subiect al auditului, dar ați spus și dumneavoastră că n-am fost singuri în toate aceste eforturi și vreau să vă reamintesc că uh, memorandumurile de uh, înțelegere s-au bazat pe niște condiții partajate și convenite de toate instituțiile, inclusiv uh, FMI și autoritățile elene. Și asta a survenit după un uh, proces îndelung de discuții interne. Curtea a afirmat de asemenea foarte clar că aceste aranjamente au fost, chiar dacă informale, eficiente Curtea a recomandat oficializarea acestora și am, recomand, am acceptat această recomandare. Vom lua în considerare toate aceste lucruri pe, în procesul de negociere și vom încerca să realizăm totul, dar uh, sper că înțelegeți că nu putem să uh, luăm angajamente, să ne luăm angajamente asupra unor aranjamente care trebuie să fie convenite de mai multe instituții a pus întrebări referitoare la programul ESM și dacă s-au înregistrat îmbunătățiri. Programul ESM actual reprezintă în multe aspecte un pas înainte. Avem un nou cadru juridic, avem îmbunătățirea transparenței, avem răspundere democratică, un dialog consolidat uh, cu această instituție și important este să existe consecvență între memorandumuri și obiectivele Uniunii. Programul ESM pune accentul într-o mai mare măsură pe coeziune socială, creștere și ocupare. Și cred că acesta este un lucru important de subliniat. Care este situația actuală? În momentul de față, a început deja al treilea proces de revizuire și colegul meu, șeful de misiune, este în Grecia, cum e și normal pentru un șef de misiune. Sperăm că această revizuire se va încheia cât mai repede. Sperăm că se va încheia în anul viitor, după care uh, vom avea și aranjamentele post-program. Și Dat fiindcă, doamnă președinte, ați menționat acest lucru, am vrut să atrag atenția asupra grupului de lucru pentru asistență financiară. Cum am stabilit, ne vom continua interacțiunea acolo, după care vom veni și vom informa Parlamentul cu privire la starea lucrurilor. Uh, colegul meu, șeful de misiune, vă stă la dispoziție cu comentarii și posibile actualizări. Grazie. Domnul Muguruza. Mulțumesc, doamnă președintă. În intervenția mea o să mă refer foarte pe scurt la câteva dintre subiectele care au fost menționate aici. În primul rând, Eurogrupul. În acest sens, se arată în raport care sunt relațiile dintre Comisie și Eurogrup. În orice caz, Eurogrupul nu intră în sfera de aplicare a competențelor noastre de audit. Nu avem uh, competențe asupra Eurogrupului și am menționat acest lucru în raport în mod explicit, că nu am audiat, auditat uh, deciziile politice în ceea ce privește, de exemplu, decizia de a oferi ajutor țării respective. De asemenea, nici nu am analizat ce s-ar fi întâmplat cu Grecia în cazul în care nu s-ar fi oferit acest ajutor și nu s-ar fi implementat uh, acest program. În ceea ce privește neauditarea entităților politice asupra cărora nu avem competențe de audit, aș vrea să vă reamintesc că auditul nu s-a extins nici asupra guvernului elen, cel care până la urmă este uh, entitatea care este responsabilă de implementarea măsurilor față de care s-a angajat uh, în cadrul programului. Apoi au fost puse întrebări referitoare la ce s-a întâmplat, dacă care a fost destinația fondurilor din acest program. Aceste programe nu finanțează proiecte specifice, ci vin ca o completare a capacității financiare a guvernului elen. Și în sensul acesta ne-am pronunțat cu privire la modul în care a evoluat calculul acelui funding gap între programe, adică între necesitățile de finanțare care există la nivelul statului elen, care au inclus și recapitalizarea bancară. Și, în încheiere, o întrebare foarte importantă care ne-a fost adresată cu privire la Banca Centrală Europeană. În acest sens, v-am spus că există două rapoarte cu care, tribuna, cu care curtea s-a confruntat cu probleme până la data respectivă în ceea ce privește audierea, auditarea Băncii Centrale Europene. Există două tipuri de întrebări. Avem un mandat limitat în ceea ce privește situația operațională, dar așa este prevăzut în tratate. Acesta este mandatul. Apoi avem și accesul la informații și În ceea ce privește cele două teme, noi avem dorința de a îmbunătăți relațiile cu Banca Centrală Europeană. Ne dorim și noi să putem găsi o, un memorandum, un protocol de înțelegere. Dumneavoastră, Parlamentul, decidenții politici, Comisia, în calitate de responsabile a inițiativei legislative, puteți cere uh, să se clarifice sau să se consolideze mandatul Curții de Conturi în acest sens, dacă doriți. Și, evident, Curtea de Conturi, ca instituție europeană, are nu doar capacitatea și dreptul de a audita, dar și datoria de a face acest lucru. Și sigur că pot apărea și alte măsuri, dar deocamdată nu există vreo decizie în acest sens. Este însă un subiect care ne preocupă și de care ne vom ocupa cu mare seriozitate. Mulțumesc. Raportorul în final, domnul Tacula. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Cred că deja esențialul s-a spus. Și dumneavoastră a spus că trebuie să terminăm la trei jumate. E un subiect extrem de extins și e foarte complex. Ne, of, ne aflăm acum într-o situație destul de dificilă pentru că chestiunile importante au rămas neclarificate. O creștere economică adevărată trebuie să fie și sustenabilă și trebuie să ne gândim la ce condiții trebuie îndeplinite și aș spera ca și BCE-ul să fie mai activ uh, ca până acum. S-au spus multe astăzi și Curtea de Conturi cred că și-a făcut datoria și cu siguranță o să mai abordăm subiectul. Mulțumesc! Mulțumesc! Această comisie în februarie, în săptămâna verde, va merge în Grecia. Avem 181 de proiecte prioritare și vom uh, continua cu, la, în urma călătoriei din 2015. O să vedem cum au evoluat aceste, evoluat aceste proiecte și o să ne uităm și la alte proiecte, de exemplu, care sunt plătite din Fondul pentru Migrație. Mulțumesc pentru dezbatere, mulțumesc că ați venit. S-a terminat această ședință și s-a terminat și ședința publică. Acum uh, aici urmează trei ore trilogul uh, și cine dorește să rămână aici în sală poate să o facă. Mulțumesc, s-a închis ședința.